Buonasera a tutti in attesa. Bună ziua tuturor. Nu mai uh, așteptăm, sperăm că ceilalți deputați vor veni uh, cât de repede, uh, dar voi începe. Mai întâi vă voi informa despre ședința coordonatorilor de ieri și deciziile luate în legătură cu programul nostru pe viitor. Mai întâi, în legătură cu procedurile și numirea coordonatorilor domnul Liberatski pentru descărcarea de gestiune Comisie 2008, pentru 2010 pentru agenții, grupul PPE va numi uh, raportorul, procedurile optibus punctul B, relație speciale ale curții de conturi. La punctul B, președintele Comisiei va comunica rezultatul analizei uh, domnului Lene, care este președintele uh, biroului președinților de comisii înainte de 29 de ianuarie. S-a confirmat vizita în Grecia de la sfârșitul lunii aprilie 2010, prima vizită noastră. Deci vom merge în Grecia între 27 și 29 aprilie 2010. Secretariatul va alege hotelul pentru această vizită. Am, adop- am adoptat uh, ideea audierii privind fondurile structurale, raportor Liberațchi, cu prezența uh, Comisiei pentru Control Bugetar din Statele Unite, dar dintr-o perspectivă europeană. Audierea va avea loc pe 13 iulie 2010. a fost uh, amânată vizita programată la OLAF pentru data de 4 februarie 2010 în așteptarea avizului cerut serviciului juridic al Comisiei în ceea ce privește numirea directorului actual din partea Comisiei, domnul Ilet, și perioada în care acest post a fost vacant audierile personalului uh, de la Olaf după prezentarea comisarului Semet al proiectului său de lucru pentru Olaf uh, vor fi uh, programate. Serviciului juridic i s-a cerut să răspundă cât de repede la întrebarea privind Olaful, pentru că, având în vedere avizele grupurilor politice, a fost pusă în discuție legitimitatea numirii de, în calitatea sa de director uh, plenipotențial al domnului Ilet. În ceea ce privește descărcarea pentru bugetară a Parlamentului European, aș vrea să amintesc faptul că, pentru partea în ceea ce privește OLAF-ul, și domnul secretar general ne va face o introducere, Uh, ședința va avea loc cu ușile închise. Secretariatul, pe de altă parte, mi-a cerut să vă aduc aminte că trebuie să respectăm uh, paragraful 8 din regulamentul Parlamentului European în ceea ce privește confidențialitatea a ceea ce se va discuta la această ședință cu ușile închise. Vor, fi, vor uh, putea participa doar deputații, funcționarii de la Secretariatul Parlamentului European, care trebuie să fie prezenți având în vedere subiectul discutat, uh, cei care lucrează pentru grupurile politice conform statutului regulamentar. S-au uh, fixat și audierile membrilor Curții de Conturi care trebuie să fie confirmați în funcție pe data de 15 și 16 martie 2010. S-a indicat precis uh, suma din, suma din, bugetului, uh, din bugetul nostru, uh, bugetul Comisiei pentru studii, puțin mai mult de 300.000 de euro și la viitoarele ședințe se va adopta lista studiilor pe care le vom comanda. Am hotărât să trimitem o scrisoare președintelui, președin, biroului președinților de comisii în legătură cu faptul că Comisia de Control Bugetar trebuie să fie luată în considerare în ceea ce privește regulamentul financiar al serviciului extern al Uniunii Europene, conform tratatului de la Lisabona. De mai multe ori am cerut acest lucru și rolul comisiei noastre trebuie să fie luat în considerare uh, deja acum când se fac studii în legătură cu modul de funcționare al acestui nou organ al instituțiilor europene. Apoi, în ceea ce privește uh, plângerea Comisiei în legătură cu uh, sau la adresa Germaniei, având în vedere că s-a refuzat accesul curții de conturi uh, pentru verificarea uh, anumitor dosaruri, dosare în legătură cu TVA-ul. Coordonatorii și-au dat acordul pentru organizarea unei uh, ședințe imediat după ce Comisia, mai ales comisarul desemnat, ne va transmite Um, când uh, vor fi cunoscute datele pentru uh, concursul pentru, noul, uh, pentru numirea noului director general al Olafului. Acum trecem la programul zilei de astăzi, descărcarea bugetară pentru 2008, secțiunea 3 din bugetul Comisiei. Urez bun venit tuturor, mai ales doamnei comisar Ferrero-Waldner. Dau acum cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, Martine Gvirta. Vă rog. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi face o scurtă prezentare cu privire la capitolul 8 al raportului anual uh, 2008 al uh, Curții de Conturi. Am publicat acest raport anual în uh, noiembrie 2009, după cum știți, și capitolul 8 prezintă rezultatele cu privire la evaluarea specifică în domeniile ajutorului extern, dezvoltării și extinderii. Pe lângă acest raport, Curtea a publicat șase rapoarte speciale care se referă la acest uh, domeniu politic începând cu ianuarie 2009. Aceștia, aceste rapoarte s-au referit la probleme legate de extindere și noua vecinătate, asistența pentru Turcia și Balcanii de Vest, uh, Belarus, Moldova și Ucraina. Apoi, asistența pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate în Africa subsahariană și, în sfârșit, chestiunea eficienței și eficacității ajutorului european acordat per mediul actorilor nestatali și prin organizațiile Națiunilor Unite. Raportul anual pe anul 2008 include și un supliment la raportul special al Curții 5 per 2006 cu privire la programul MEDA pentru țările din sud, de la sud uh, de Mediterana. 6,2 miliarde de euro este suma cheltuită în acest uh, domeniu în 2008 și relațiile externe și, dezvoltarea, și asistența pentru dezvoltare reprezintă două treimi din cheltuieli. Celelalte cheltuieli sunt uh, pentru extindere, 27%, tranziție și asistența pentru uh, edificarea instituțiilor, precum și ajutor umanitar. Majoritatea cheltuielilor sunt administrate de trei direcții generale din comisie. Direcția Generală pentru Ajutor Umanitar, numită și ECO, Europe Aid, Direcția pentru Relațiile Externe și Proiectele de Dezvoltare și Direcția Generală pentru Extindere pentru țările candidate. Pe lângă cheltuierile acoperite în această secțiune, sume importante sunt uh, canalizate prin fondurile de dezvoltare europeană. O bună parte din cheltuieli sunt uh, gestionate de delegațiile Comisiei în țările în care finanțează proiecte Uniunea Europeană. Organizațiile de implementare care Uh, demarează proiectele pot fi organizații internaționale, precum și ONG-uri locale și internaționale, precum și instituții guvernamentale. O parte din ajutorul pentru dezvoltare este reprezentat de sprijinul pentru buget. Fondurile sunt uh, practic incorporate în bugetul țării partenere cu anumite condiții. Concluzia curții este că tranzacțiile care au uh, stat la baza cheltuielilor în ceea ce privește ajutorul extern au uh, fost uh, afectate de un nivel important de erori legate de legalitate și regularitate. În ceea ce privește sistemele de control și de supraveghere, Curtea consideră că acestea nu au asigurat decât parțial regularitatea plăților. Curtea a descoperit voi explica în continuare ce tipuri de erori au fost identificate. Curtea a descoperit în primul rând erori legate de eligibilitate. Era vorba despre neîndeplinirea condițiilor de bază pentru cheltuieli, precum și includerea taxei pe valoarea adăugată și includerea altor taxe ineligibile. În alte cazuri, documentele doveditoare, facturi, chitanțe, declarații uh, bancare pentru plăți nu au fost uh, furnizate, nu s-au respectat termenele și procedurile legate de achiziții prezentau nereguli. Sistemele de supraveghere și control au fost uh, evaluate drept fiind doar parțial eficace pentru toate direcțiile generale, era că motivele uh, diferă de la direcție la direcție. În ceea ce privește Europeit, sistemul de verificări la nivelul cartierului general au, a continuat să fie eficace, însă controlele la nivel de delegație au uh, prezentat deficiențe. Aceste deficiențe erau legate mai ales de controlele ex-ante cu privire la achiziții și contracte. Cât privește Direcția Generală RELEX, pot spune că s-au identificat deficiențe importante în ceea ce privește controlele ex post și uh, sistemele de management financiar și supraveghere pentru informațiile financiare legate de proiecte. În sfârșit, la Direcția Generală Extindere s-au uh, identificat uh, deficiențe în ceea ce privește capacitatea de audit intern și controlele ex post. Deficiențele fundamentale au fost uh, identificate în gestiunea fondurilor fare în Bulgaria. Domnule președinte, aș vrea să închei prin a face câteva recomandări. Pentru a îmbunătăți situația, Curtea recomandă, în primul rând, să se adopte măsuri pentru a crește eficacitatea sistemului de control ex ante al Comisiei pentru plăți și contracte și aceste măsuri sunt relevante mai ales pentru EuropeAid și Direcția Generală RELEX. Apoi, ar trebui să se acorde sprijin suplimentar organizațiilor care implementează proiecte finanțate de Uniunea Europeană organizații internaționale, ONG-uri, instituții guvernamentale. Acestea ar trebui să fie mai îndeaproape monitorizate. Și, în sfârșit, auditurile și controlele ex post ar trebui să fie planificate într-un mod mai realist, ar trebui să fie monitorizate atent, iar rezultatele auditurilor și controlelor ex post trebuie să fie înregistrate și analizate în mod sistematic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Înainte de a da cuvântul domnului Riberațchi, o invit pe doamna comisar Femero Valner dacă dorește să ia cuvântul pe scurt. Vă mulțumesc. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, doamnelor și domnilor, reprezentanții ai Curții de Conturi Europene, Astăzi mă adresez dumneavoastră pentru a vă prezenta rezultatele eforturilor făcute în domeniul acțiunilor externe pentru a gestiona mai bine fondurile comunitare și, de asemenea, voi răspunde la întrebările pe care le-ați putea avea după prezentarea raportului anual al Curții de Conturi. De-a lungul mandatului meu am încercat întotdeauna să mă asigur că fondurile care ne erau încredințate erau gestionate cât mai bine posibil, câteodată în situații dificile și aceasta în cooperare cu partenerii noștri. Îmbunătățirea cooperării noastre cu Națiunile Unite este un subiect care ne-a preocupat uh, foarte mult am ținut cont de observațiile dumneavoastră și în anul 2009 am încheiat un acord cu privire la termenele de referință standard pentru misiunile de verificare, termen care se adaugă la măsurile luate în anii precedenți împreună cu Națiunile Unite cu privire la liniile directoare, cu privire la vizibilitate și în ceea ce privește monitorizarea financiară a fondurilor. Raportul special al Curții de Conturi cu privire la asistența implementată prin intermediul ONU, raport publicat recent, subliniază progresele efectuate. Același raport arată însă că trebuie să se meargă mai departe, mai ales în ceea ce privește explicația alegerii agențiilor Națiunilor Unite sau în ceea ce privește accesul și conținutul rapoartelor Națiunilor Unite în fazele de control. Puteți conta pe angajamentul Comisiei, puteți fi siguri că vom studia atent concluziile curții și vom lua măsuri suplimentare pe baza recomandărilor formulate. Domnule președinte, aș vrea în continuare să mă refer la cea mai mare parte a asistenței noastre. Uh, și anume 80% din asistența externă care este implementată direct de către delegații. În principiu, în raportul general, Curtea a constatat îmbunătățiri în ceea ce privește sistemele de control și supraveghere, chiar dacă, bineînțeles, se pot, pot face îmbunătățiri. Înțelegem dificultățile cu care se confruntă anumiți operatori care încearcă să înțeleagă regulamentele și cerințele noastre, care sunt uh, uneori complexe și detaliate, pentru a gestiona și a minimaliza riscurile. Europe Aid uh, pregătește la ora actuală o trusă de instrumente pentru managementul financiar, o trusă care va veni în sprijinul operatorilor, cum ar fi ONG-urile. Cred că E nevoie de simplificarea regulilor și procedurilor și contez pe sprijinul dumneavoastră. Am început de asemenea în acest an să ne ocupăm de chestiunea consolidării capacității în țările partenere și cu sprijinul curții. Am făcut progrese în domeniul important menționat de curte și anume auditul și utilizarea concluziilor auditului. Am îmbunătățit metodologia de audit cu noi termeni de referință standard pentru diferitele tipuri de audit, precum și o analiză a riscurilor pentru planificarea auditului. Consider că am făcut uh, progrese substanțiale în ceea ce privește cantitatea și calitatea auditului extern în ultimii ani. De exemplu, în anul 2008, s-au finalizat uh, cu 37% mai multe audituri uh, la Europeid față de 2007, la fel și în ceea ce privește auditurile RELEX. Sigur că beneficiile nu sunt întotdeauna vizibile pentru că durează până când măsurile dau uh, roade, însă sigur că rolul curții este să ne încurajeze să facem pași înainte în continuare. Controalele și uh, raportul costuri-beneficii este un aspect important. Colegul meu Sim Calas și serviciile sale au început să efectueze analize costuri-beneficii în trei domenii uh, politice, inclusiv acțiunea externă și Comisia vă va prezenta un raport la anul cu privire la rezultatele acestei analize. Având în vedere că este ultima oară când am ocazia să mă adresez dumneavoastră în calitate de comisar, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare, aș vrea să mulțumesc Curții de Conturi pentru abordarea constructivă. Puteți fi siguri că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru a asigura o mai bună gestiune a fondurilor pentru sprijinul extern ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi dumneavoastră, doamnă comisar. Dau cuvântul acum domnului raportor Liberațchi. Thank you, Mr. President. Mulțumim.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 mulțumesc, domnule raportor. După cum am spus uh, mai devreme, curtea spune că impactul financiar al uh, erorilor este de 5 până la, până la 2 până la 5% din uh, eșantionul auditat. Activitățile finanțate de la, atât pentru activitățile finanțate de la bugetul european, cât și de la, din Fondul pentru Dezvoltare. Dar Curtea nu identifică separat greșeli de formă, cum sunt documentele lipsă sau uh, erori în ceea ce privește avansurile și plățile interimare, care apoi de multe ori sunt corectate de serviciile comisiei în momentul plății finale. Bineînțeles, uh, după aceea nu se mai pot recupera plăți erorile sunt uh, supuse și ele uh, recuperărilor unor sume. În 2008, uh, Comisia a operat recuperări în valoare de 160 de milioane de euro. E vorba de, tu, de toate recuperările, nu doar avansurile necheltuite dar este o indicație privind plățile ineligibile care sunt incluse aici. Deci, în concluzie, bineînțeles, uneori apar erori de procedură mai repede decât erori cu, uh, cu impact uh, financiar. Mai puțin de jumătate dintre erori sunt, uh, pot fi cuantificate din punct de vedere financiar. Cealaltă jumătate nu au un efect financiar și, bineînțeles, de când lucrează o ființă umană, eroarea este umană. Uneori, erorile sunt de procedură și nu au neapărat un impact uh, financiar dar curtea uh, ia toate aceste erori împreună, nu le împart pe categorii. Okay. Încă două întrebări scurte, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Mai întâi, trebuie să spun că mă bucur că relația de lucru cu Națiunile Unite s-a îmbunătățit. Este o realizare. și e important să putem folosi uh, rețeaua ONU în țările care ne interesează, dar mai sunt încă probleme nerezolvate. Ce credeți dumneavoastră, doamnă comisar? Cum credeți că am putea proceda pentru ca cooperarea cu ONU să fie dintre cele mai bune? Pentru că investim uh, bani mulți, e vorba de două organizații internaționale și trebuie să ne coordonăm interesele. Thank you, Mr. Rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Într-adevăr, ne-am gândit uh, mult la asta și aș spune din punct de vedere politic că lucrul cu organizațiile internaționale prin fondurile cu donatori multipli va permite Comisiei pe viitor să intervină în situații în care altfel nu ar putea interveni. De exemplu, în situații în care cooperarea a fost uh, întreruptă sau în care nu am avea legitimitatea necesară pentru a ne implica sau neutralitatea ONU și a bănții mondiale sunt necesare. Deci aș spune, chiar dacă nu e întotdeauna ușor, să lucrăm cu organizațiile internaționale, chiar dacă aceste relații s-au îmbunătățit mult și vă mulțumesc că ați recunoscut acest lucru. Organizațiile internaționale sunt parteneri foarte importanți pentru comisie în situații de, um, după conflicte. Acest lucru înseamnă că putem contribui la inițiative mai mari, atât financiar cât și prin uh, structurile guvernamentale și ne putem asigura că avem un cuvânt de spus în discuții politice importante la nivel global. Și armonizarea este promovată conform angajamentelor noastre internaționale privind uh, eficiența, eficacitatea ajutorului extern. Știu că Parlamentul nu a fost întotdeauna mulțumit pe deplin de modul în care cooperăm cu aceste organizații. De aceea am făcut eforturi majore pentru a informa Parlamentul și pentru a ține cont uh, de ce are el de spus în probleme privind vizibilitatea, transparența, sistemele de control și chiar la nivel de parteneri care aplică aceste, uh, implementează aceste fonduri, când e vorba de beneficiari, de la managerii uh, fondurilor ONU și Băncii Mondiale. După cum știți, au fost în vizită la Parlament și au vorbit direct cu dumneavoastră pentru a vă spune cum funcționează aceste fonduri. Printr-un raport privind fondurile cu donatori multipli, precum și uh, um, măsuri luate în urma descărcărilor din anii precedenți. Și prin rapoartele privind misiunile de verificare ale ONU. Deci, domnule raportor, vom face pro, uh, propuneri și pe viitor după revizuirea um, regulamentului financiar, pentru a permite Comisiei să creeze, să gestioneze fonduri cu donatori multipli pe viitor, lucru care nu a fost posibil în vremea mea. Nu pot să intru acum în mai multe detalii, deci cam atât deocamdată. Vă mulțumesc foarte mult. Și ultima întrebare. În legătură cu Bulgaria. Avem încă irregularități și plățile până la urmă au fost suspendate. Doamnă comisar, care este situația cu Bulgaria astăzi? Care este și poziția Curții de Conturi? Mă scuzați, domnule raportor, Bulgaria nu intră în uh, cadrul acțiunii externe. Bun, deci nu dumneavoastră puteți să răspundeți. Doamnă comisar, aveți un sfat bun de dat succesorului dumneavoastră pentru a ca rata erorii să scadă la un nivel de erori justificabile sau tolerabile în următorii doi ani? Aveți un astfel de uh, sfat? Vă mulțumesc! Directorul general directul general, directul general adjunct și serviciile um, mele au, uh, trebuie să procedeze în continuitate. Am învățat multe și dorim să ne îmbunătățim din ce în ce mai mult activitatea. Dar, din punct de vedere mai politic, aș spune că e foarte important să discutăm despre un mic nivel de eroare tolerabilă în domeniul acțiunii externe. Iată, de exemplu, cu Haiti. Toată lumea a văzut uh, acest dezastru la televiziune și știe ce înseamnă asta. Vă puteți închipui când pe viitor Comisia va da mulți bani și statele membre de asemenea. Toată lumea va încerca să, să ajute populația din Haiti și e necesar acest lucru. Dar credeți că acolo uh, având în vedere capacitatea administrativă de acolo, to- totul va merge perfect? E imposibil acest lucru. Deci, cred că ceea ce e foarte important și iată, asta ar fi recomandarea mea pentru succesorul meu, dar și uh, data acestei comisii, este să evalueze nivelul de risc tolerabil Dar, iată, noi nu lucrăm în uh, state membre, ci în străinătate. Trebuie să ținem cont de asta. Altri. Vă mulțumim. Acum, o jumătate, încă o jumătate de oră, întrebări ale deputaților. Vă rog, uh, întrebări uh, și răspunsuri cât mai scurte. Domnul Hatzimakakis. Next Dragi colegi deputați, vă rog întrebări foarte scurte pentru că aș dori să vă permit tuturor să luați cuvântul, doamna Gresle. Mulțumesc. Avem 10 uh, minute pentru 5 întrebări, deci vă rog foarte pe scurt, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să o felicit pe doamna Ferrero-Walner, să-i urez numai bine și sper că își va putea folosi experiența și în altă parte și să continue să promoveze spiritul european. Aș dori, domnule președinte, să-i mulțumesc și domnului Arual, funcționar la comisie. Dânsa mm, era în Haiti, în delegația Comisiei pentru Haiti și a fost uh, a murit uh, în uh, cutremur, doresc să ne aducem aminte de dânsa și de ceilalți, pentru că datorită acestor persoane putem să lucrăm în aceste țări. Acum, în ceea ce privește descărcarea pentru bugetul 2008, doamnă comisar, aș vrea să vă întreb despre două lucruri foarte importante. Mai întâi, relațiile cu ONU, nu atât dimensiunea calitativă pentru că ați uh, menționat-o și aș vrea mai, să știu mai multe despre control și despre documente. Curtea spune că nu a avut acces la documente. Știu care, că este și o problemă cu Agenția pentru Kosovo, dar trebuie să privim spre viitor. Trebuie să învățăm din experiență, să vedem ce putem face pentru a evita această opacitate, pentru a avea acces mai ușor la documentele de auditat. Trebuie să putem coopera cu ONU și în ceea ce privește transparența și accesul la documente. Aș vrea să vă întreb uh, și despre ONG-uri. Știm că lucrează cu agențiile Comisiei și deocamdată din cauza unor probleme pe care domnul raportor le-a menționat, ne întrebăm câtă eficiență poate avea această cooperare. Domnul de Gucht a prezentat chiar un raport în legătură cu posibilitatea reducerii riscurilor limitând uh, numărul uh, Domnul președinte, o întrerupe pe doamna Ayala, vă rog, pe scurt, altfel nu voi putea da cuvântul celorlalți colegi. Întrebarea mea era, care sunt riscurile acestei uh, concentrații? Mulțumesc. Aveți dreptate în ceea ce o privește pe Pilar. Suntem cu toții foarte triști Bineînțeles, am prezentat condolențele noastre familiei și colegilor ei. Bineînțeles, am sperat că a reușit să scape, dar din păcate nu. În ceea ce privește relațiile cu ONU, și accesul la documente. Într-adevăr, am constatat că uneori acest acces uh, nu a fost ușor, mai ales când anumiți agenți de la ONU nu și-au dat seama de importanța acestuia. Eu am discutat cu secretarul general, directorul general de la ONU despre aceste lucruri și trebuie să vă spun că încep să înțeleagă faptul că curtea trebuie să aibă acces la aceste documente chiar dacă uneori încă mai există dificultăți. Dacă intervenim noi, dacă apar dificultăți, în general, lucrurile se îmbunătățesc. De exemplu, curtea a putut uh, controla documentele în legătură cu Bangladeshul. Am spus clar Națiunilor Unite că dacă nu permit acest acces, trebuie să reacționăm. Acum, în ceea ce privește relația cu ONG-urile, știți că cel mai important lucru este ca decizia de a finanța să se bazeze pe un uh, proces de selecție foarte riguros, bazat pe apelul la uh, proiecte și apoi uh, evaluarea trebuie să fie făcută de un, o comisie de evaluare, un comitet de evaluare um, independent, format din experți, deci uh, selecția se face pe evaluarea tehnică și financiară, fără vreo influență politică din partea noastră. Așa s-au făcut lucrurile și sistemul uh, funcționează destul de bine. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Sondergaard. Tak, formand. Øh, jeg vil også godt øh, takke kommissæren for hendes indsats. Jeg vil spørge om EU's penge. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ferrero-Valder, vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră. O întrebare în legătură cu Turcia. Uniunea Europeană în perioada 2004-2012 O mică problemă tehnică. Reluăm. Aș dori să mulțumesc și eu doamnei comisar și să-i pun o întrebare legătură cu fondurile pentru Turcia. În răspunsul său scris, doamna comisar ne-a spus că e vorba de miliarde de euro și se părea că problema este faptul că Turcia nu are capacitățile suficiente pentru a gestiona aceste fonduri, dar un post de radio din uh, Suedia a făcut o anchetă, al cărui rezultat a fost faptul că apar fraude și se poate chiar că fondurile sunt, fondurile sunt folosite în funcție de um, pe considerente politice. Deci minoritățile nu primesc fonduri aș dori observații în legătură cu acest element. Și încă un lucru. Se pare că doamna comisar nu este mulțumită de modul în care am definit noi erorile. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu acest element. Din potrivă, comisarul Ren este cel responsabil pentru extindere și pentru fondurile destinate Turciei. Nu sunt comisarul competent pentru această chestiune. Men kunne ikke lige spørge, det svar, der er givet her, er, er det øh, ikke givet? Dar aici într am un răspuns scris în legătură cu acest lucru. Vă rog să-mi dați dumneavoastră un răspuns. Onorevole Andreasen. Doamna Sen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, ați spus că ați făcut tot posibilul și sper că așa stau lucrurile, însă am citit răspunsurile la întrebările scrise și nu mi se pare că ați făcut suficient. V-ați referit la un raport cu privire la măsurile luate după audit. Se referă la acordul cadru cu Națiunile Unite din ianuarie 2009 nu a, s-a mai făcut niciun audit. Ce s-a întâmplat între auditul, între raportul inițial din iulie 2006 și uh, anul 2009? La punctul 3 vă referiți la crearea unei unități pentru controlele ex post. Ne puteți spune de ce s-a instituit în 2007 și nu mai devreme? Și mai important, la punctul 4 vă, of, vă referiți la sistemul de informații RELEX. Este un sistem care datează din 2002. Figura într-un raport al Curții de Conturi intitulat AMIS raportul cu privire la sistemele de management și informare, însă a fost uh, diluat. Este, nu credeți că sistemele financiare și informatice adecvate ar reduce nevoile de personal despre care vorbeați mai devreme? Mulțumesc! Vă pot spune foarte clar. Auditul cu privire la implementarea FAFA a datat din, două, din iulie 2007 și apoi a existat un raport pe 22 ianuarie. Din cele 10 recomandări inițiale am acceptat 10. ECO și au existat trei recomandări deschise cu privire la planificarea și rezultatul verificărilor, consolidarea planificării și comunicarea s-au îmbunătățit și uh, DG ECO a considerat că comunicarea se poate închide. s-au făcut evaluări sistematice în ceea ce privește capacitățile agențiilor individuale ONU de a lua decizii adecvate. În urma evaluărilor făcute în privința partenerilor din Nigeria și din alte țări, s-a arătat că DG ECO consideră recomandările implementate s-a pus problema asigurării oferite de ONU și vă pot spune că există sistemul celor patru piloni, sistemul de respectare, de asigurare respectării regulilor și raportări interne. Cred că am îmbunătățit uh, enorm sistemul și, după cum spuneam, cred că vom putea lucra cât mai bine. V-am dat toate motivele politice și cred că nu putem să ne lipsim de cooperarea cu ONU. În ceea ce privește controlele ex post, unitatea pentru aceste controle care a fost instituită în 2007 a fost instituită ca urmare a auditurilor. Comisia a aplicat planul de acțiune. Lucrăm la auditurile cu privire la controle ex post și aceste controle au fost considerate nesatisfăcătoare. Am uh, avut de asemenea foarte puține resurse la dispoziție. Între timp, uh, finanțarea a crescut și s-au putut efectua mai multe controle ex post. În ceea ce privește CRIS și calitatea datelor în sistemul de informatic comun uh, aferent RELEX, se pune accentul pe datele necesare. Îmbunătățirea datelor a fost întotdeauna în centrul priorităților și am lucrat la acest aspect de la bun început, însă întotdeauna durează timp, durează uh, ceva timp până când uh, totul uh, se pune pe roate. Am, uh, a existat un cadru pentru calitatea datelor, proceduri pentru gestiunea datelor care prevăd audituri, monitorizări și uh, gestiunea datelor. Am îmbunătățit sistemul destul de mult. Domnul Odi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Aș vrea să vă spun că multora dintre noi ne pare rău că plecați din comisie, v-ați îndeplinit mandatul cu competență și uh, cu entuziasm. Vă vom uh, regreta zâmbetul și uh, uh angajamentul. Aveam mai multe întrebări, însă aș vrea să pun uh, mai puține. În ceea ce privește erorile, o să vă pun întrebarea următoare. Vă așteptăm testamentul politic. Descărcările succesive au pus întotdeauna întrebarea Comisiei dacă nu a venit uh, vremea să se creeze un instrument pentru acțiunea externă. Nu credeți că e nevoie de un instrument comunitar pentru a sintetiza ceea ce face BEI, Consiliul, uh, președintele Consiliului European, tot ceea ce este interguvernamental, uh, ceea ce este comunitar. Ce părere aveți? Mulțumesc uh, foarte mult. Vă mulțumesc în primul rând pentru complimentele pe care mi le-ați adresat și eu voi uh, regreta faptul că nu vom veni în comisie. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, cred că, într-adevăr, este un instrument foarte complex și cred că ar trebui să facem o analiză aprofundată a consecințelor posibile dacă se creează un instrument unic. Nu răspund cu da sau nu, dar cred că am putea cere tuturor experților, am putea cere nouă înșine, am putea cere experților din Curtea de Conturi să facă o analiză pentru a vedea care ar fi avantajele și dezavantajele creării unui instrument unic. Acesta este răspunsul sincer pe care vi-l pot da eu la ora actuală. Subiectul este important, e nevoie de mai multă coerență, e nevoie de armonizare, dar în același timp nu știu dacă este un proiect care poate fi pus în practică. Vă mulțumesc și eu dumneavoastră și numai bine dau acum uh, cuvântul persoanei de la Curtea de Conturi, domnul Ioanis Sarmas. Ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați deputați, membri ai Comisiei pentru Control Bugetar, am fost invitat să vă prezint observațiile curții prezentate în capitolul 11 din raportul anual cu privire la cheltuielile administrative. În capitolul 11 al raportului Curții de Conturi se găsesc trei categorii de informații. În primul rând, cu privire la tranzacții, cu privire la funcționarea sistemelor de control intern, audituri specifice, punctuale pe care le-a efectuat curtea și monitorizarea observațiilor precedente, măsurile luate în urma observațiilor precedente, în ceea ce privește tranzacțiile. Curtea a auditat în anul 2008 55 de tranzacții și rezultatul, concluziile au fost că tranzacțiile acestea nu prezentau probleme semnificative. Aceasta, deci, în ceea ce privește tranzacțiile auditate. În ceea ce privește sistemele de control intern, de asemenea, Curtea nu a detectat deficiențe semnificative. În al treilea rând, am efectuat audituri pe probleme specifice și veți găsi subiectele care au făcut obiectul auditurilor, auditurilor în capitolul 11 și publicăm o serie de observații legate de diferitele instituții. Observațiile făcute de curte au fost acceptate de către instituțiile vizate și, la ora actuală, încercăm să vedem în ce măsură sunt uh, aplicate măsurile pe care le-am recomandat. În ceea ce privește felul în care s-a acționat în urma observațiilor, s-au făcut progrese în domeniile cele mai importante. Concluzia globală pe care o pot trage este că în ceea ce privește cheltuielile administrative, avizul global al curții este pozitiv. Aș dori să subliniez, de asemenea, un aspect important din punct de vedere metodologic. Curtea emite un aviz global care privește toate instituțiile și nu fiecare instituție în parte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Conti. Mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi și dau cuvântul acum secretarului general al Comisiei, doamna Caterina Dei, care urez bun venit. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Îmi face o deosebită plăcere să fiu din nou prezentă în această comisie și vă mulțumesc pentru invitație. Suntem în perioada de tranziție de la o comisie la alta și reprezintă uh, continuitatea din sistem și mă bucur să am ocazia să spun câteva cuvinte despre acțiunile întreprinse de curând pentru a îmbunătăți sistemul de management și control al uh, finanțelor de care răspundem. După cum am mai spus și mai de mult și sper că am reușit să vă conving, alocăm resurse importante problemelor administrative și de management și sper că vom putea arăta și că se obțin rezultate concrete. Comisia a gestionat uh, bine una dintre cele mai importante aderări și am uh, utilizat uh, resurse pentru a obține rezultate politice. Asta nu înseamnă că totul este perfect. Trebuie să ne străduim să facem progrese în fiecare an, pentru că, în ciuda eforturilor noastre, Comisia încă nu a primit uh, o declarație necalificată de asigurare din partea Curții de Conturi. Sper însă că veți constata eforturile pe care le facem pentru a îmbunătăți sistemele de management și control. Sunt încrezătoare că Comisia va continua să aibă aceeași abordare și va da dovadă de hotărâre. Raportul precedent al Curții de Conturi arată progresele efectuate și rezultatele obținute în urma eforturilor făcute de instituții pentru a îmbunătăți gestiunea fondurilor. S-au luat măsuri importante, măsuri care au fost discutate de această comisie de-a lungul anilor și cred că acestea uh, justifică uh, aspectele pozitive. În primul rând, cred că am îmbunătățit în fiecare an calitatea rapoartelor de sinteză. Comisia își asumă răspunderea politică pentru aceste rapoarte de sinteză. Ne bucurăm să constatăm faptul că Curtea recunoaște îmbunătățirea rapoartelor anuale de activitate care sunt furnizate în fiecare an de directorul general. Am uh, implementat de asemenea planul de acțiune adoptat de Comisie în 2006 pentru sisteme integrate de control și cred că pe baza acestui plan de acțiune se poate arăta că avem sisteme de control mult mai bune. De asemenea, știu că această comisie a urmărit îndeaproape planul de acțiune din 2008 pentru a crește rolul de supraveghere al Comisiei pentru Acțiuni Structurale Activitatea în acest domeniu continuă și vom veni cu un nou program uh, la începutul mandatului următoarei comisii. În sfârșit, uh, sintezele anuale și declarațiile de asigurare care ne permit să creștem responsabilitatea statelor membre cu care împărtășim gestiunea. Am uh, făcut foarte multe pentru a crește transparența sistemului și am oferit date cu privire la beneficiarii fondurilor și, de asemenea, am creat un website care conține linkuri către website-urile na uh, naționale. Un domeniu care ne preocupă în acest an este conceptul riscului tolerabil de eroare, un concept lansat în 2008. Sperăm să ajungem la un echilibru între riscuri și costul controalelor. Știu că mai sunt probleme, domenii problematice. Suntem hotărâți să îmbunătățim situația gestiunii fondurilor structurale. Comisarii v-au informat în privința activităților de audit în acele domenii în care rata de eroare este mare și uh, în privința faptului că îmbunătățim sistemele de recuperare. Noua comisie va avea în vedere simplificarea legislației. E nevoie de schimbare pentru a scădea costurile controalelor. De asemenea, intenționăm să facem propuneri pentru simplificarea regulilor de eligibilitate în cadrul revizuirii regulamentului financiar în mai anul acesta. Lucrăm de asemenea la idei pentru a simplifica mecanismele de uh, implementare în cadrul programelor multianuale. Conchid spunând că vom continua să lucrăm la conceptul riscului tolerabil de erori, pentru că cred că doar astfel vom ajunge la un echilibru mai bun între costul controlelor și un uh, nivel bun al controalelor. În uh, cursul acestui an vom face propuneri concrete pentru o serie întreagă de politici sectoriale și suntem gata să discutăm cu această comisie. Aș vrea să mă refer M-am referit deci doar în uh, mare la aceste aspecte și aștept uh, întrebări. Domnul Liberațchi, vă rog. Liberatski. Mulțumesc domnului Liberatski. Acum dau cuvântul celorlalți deputați. Mai întâi doamna Gresle. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, am nevoie de un pic de timp pentru a răspunde la aceste întrebări. Mai întâi, în legătură cu mecanismul de cooperare și verificare. După cum doamna Gresle știe foarte bine, aici e vorba de chestiuni dificile. E vorba de schimbarea sistemului judiciar din ambele țări și de crearea unui nou sistem de proceduri de control. Deci, nu putem, nu este realist să ne așteptăm la progrese rapide. Însă, cred că, datorită implicării uh, funcționarilor de la Comisie și autorităților din ambele țări, trebuie să recunoaștem că s-au făcut progrese publicăm rapoarte de două ori pe an și trimitem aceste rapoarte Parlamentului, raportul cel mare în iulie și unul interimar primăvara și așa vom continua să facem. Cooperăm bine cu ambele state membre care încearcă să-și schimbe sistemele pe care le au de mult. Asta implică, pe de o parte, legislația necesară și s-au făcut eforturi pentru a schimba codul penal și pentru a crea un sistem uh, judiciar mai uh, modern uh, de a forma personalul din acest domeniu, de, de a recruta persoane noi și așa mai departe. Noi dorim dovezi, dorim să vedem că procedurile funcționează și că persoanele care încalcă legea sunt pedepsite așa cum trebuie. Încă nu suntem mulțumiți cu nivelul de implementare din momentul de față și nu credem că aceste schimbări sunt deja irreversibile, deci după rapoartele pe care le-am publicat în septembrie anul trecut, uh, s-au făcut progrese și sper că și la vară vom uh, putea semna la noi progrese, dar cred că trebuie să fim corecți și înțelegători pentru că e vorba de modificări majore în sistemul lor uh, care trebuie aplicate în întreaga țară, costă bani mulți, de exemplu pentru a, a um, transformat toată jurisprudența în fișiere electronice pentru ca judecătorii să fie la curent cu toate hotărârile luate de curți uh, din alte părți ale țării. Deci, iată, chestiuni dificile și de aceea nu s-a făcut încă progrese suficiente, dar cred că rapoartele comisiei au devenit din ce în ce mai detaliate în uh, ultimul an. Acum înțelegem mai bine sistemul uh, și modul în care cooperăm cu autoritățile din ambele țări. În legătură cu situația de la OLAF. Nu cred că trebuie să fim îngrijorați sau că e nevoie de o decizie a Curții de Justiție. Este de responsabilitatea Comisiei de a se asigura că acest serviciu continuă să funcționeze când se întâmplă ceva, o, ne, când apare un element nefericit ca decesul directorului general. Avem reguli de aplicat. Domnul director general Brunner a numit deja pe cineva care să-l înlocuiască când nu a fost prezent la um, locul de muncă sau uh, respectate regulile și serviciul juridic ne-a confirmat că am uh, aplicat procedura corectă. Deci nu cred că trebuie să ne îngrijorăm în ceea ce privește operațiunea în curs și protejarea um, intereselor financiare ale Uniunii, aș spune următorul lucru. Ambii comisari uh, cel care își termină mandatul și noul a spus că se va publica pe baza unei competiții interinstituționale um, posturile pentru noul director general. Uh, se va discuta și anunțul pentru aceste posturi pentru ca toată lumea să fie de acord cu calificările pe care le căutăm din partea noului director general. Este important să știți că acest serviciu funcționează conform regulilor normale și vom uh, căuta cât mai activ un nou director general și Parlamentul și Consiliul vor fi implicate în uh, hotărârea criteriilor care vor trebui aplicate pentru uh, a decide profilul acestei persoane și, bineînțeles, numirea unui nou director general se va face conform procedurilor interinstituționale. În legătură cu Serviciul de Acțiune Externă, cred că discuțiile au fost foarte animate cu Parlamentul, poate nu cu această comisie, dar am discutat mult cu președintele Parlamentului și cu deputații care uh, au lucrat la tratat și mai ales la chestiunile legate de serviciul de acțiune externă. E complicat uh, să se reunească personal și reguli și pentru a crea ceva unic. Cred că abordarea noastră este cea bună și anume că am hotărât că mai întâi trebuie să hotărâm ce dorim să face acest um, serviciu de acțiune externă și apoi să vedem ce reguli trebuie schimbate pentru ca acest uh, serviciu să se poate achita de sarcinile sale și în momentul de față um, suntem pe care să discutăm anumite lucruri care vor ajunge și la Parlament după consultarea Parlamentului și cu acordul Comisiei, uh, se va cere în altul reprezentant să, crea, să creeze serviciul. Uh, credem că trebuie modificat, uh, modificat regulamentul financiar și în altul reprezentant va face o propunere care va fi um, trimisă Parlamentului și credem de asemenea că trebuie modificate regulamentul personalului, de exemplu, aceste persoane nu uh, au voie să, ia, uh, să primească instrucțiuni de la comisie, dar cei, nici, uh, cei de la comisie trebuie să primească indicații de la Serviciul de Acțiune Externă trebuie să schimbăm tocmai de aceea regulamentul pentru că acest serviciu nu va face parte din comisie. Iată de ce trebuie să schimbăm uh, regulamentul. Apoi trebuie să hotărâm exact de ce se va ocupa Serviciul de Acțiune Externă. Cred că e destul de clar și va fi logic că propriile sale cheltuieli administrative și cred că doamna înalt reprezentant a spus deja foarte clar la audiere că acceptă faptul că va răspunde în fața Parlamentului în legătură cu modul în care aceste uh, cheltuieli administrative s-au, au fost făcute și noi considerăm că cheltuielile operaționale acestui serviciu să fie încă în bugetul comisiei. Dacă așa se va face după discuțiile dintre Parlament și Consiliu, bineînțeles, Comisia va răspunde în fața dumneavoastră în legătură cu o mare parte din cheltuielile efective pentru acțiunea externă ale Uniunii. Iată care sunt ideile avansate deocamdată. Cred că acum, în câteva săptămâni, Comisia va putea face o propunere de a schimba regulamentul financiar și una pentru a schimba regulamentul uh, privind personalul și apoi Parlamentul și Consiliul vor începe discuțiile necesare pentru a cădea de acord uh, în legătură cu arhitectura acestui serviciu de acțiune externă. Noi dorim să propunem celorlalte instituții deciziile necesare pentru a le permite să negocieze și apoi să decidă cum doresc să arate și care doresc să fie responsabilitățile acestei serviciu de acțiune externe. Mulțumesc! Mulțumim! Avem 20 de minute pentru 5 întrebări și 5 răspunsuri, deci la 17.40 vom încheia. Vă rog foarte pe scurt, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnei secretar general pentru toate informaiile suplimentare oferite. Aș dori să pun uh, o întrebare în ceea ce privește modificarea regulamentului financiar pentru noua structură. Întrebarea mea este, se poate modifica un lucru care a pus deja multe probleme până acum. Pentru că e, um, Comisia s-a angajat chiar pe căi neprevăzute în uh, buget. Programele plurianulale sunt controlate de Curtea de Conturi în fiecare an. Iată o problemă. Unele servicii de la comisie dau tocmai această justificare când uh, le semnalăm un anumit nivel de eroare, dar prevedeți mecanisme de corectare? Aș vrea să știu de asemenea dacă schimbarea regulamentului financiar pentru serviciul de acțiune externă poate să fie făcută pe baza articolului 110 și 188. Putem prevedea un mecanism pentru situațiile de criză? S-a prevăzut ceva pentru aceste situații? nu există mecanisme, proceduri clare pentru acest scop și ar trebui să fie. În ceea ce privește OLAF-ul, Comitetul de Supraveghere ne-a spus că este îngrijorat. Doamnă secretar general, OLAF-ul este un organism uh, deosebit, delicat și aș vrea să știu cât va dura până va fi înlocuit domnul Brenova. și o singură instituție nu poate să uh, gestioneze situații în atâta timp. Aș dori să, uh, ca Parlamentul să fie informat de ce se întâmplă și de ce decizii are uh, înlocuitorul domnului Brenner. Mecanismele Olafului nu ne sunt foarte clare. Deci aș vrea să vă rog să ne spuneți mai multe. Mulțumesc! Mulțumesc! legătură cu prima întrebare, Comisia are intenția să limiteze propunerea de modificare a regulamentului uh, financiar doar atât cât este necesar pentru a crea serviciul de acțiune externă. Se dorește să se avanseze rapid pentru că acesta va fi unul dintre efectele externe, uh, vizibile majore ale Tratatului de la Lisabona și deci hotărât să le limităm aceste modificări la atât. În mai vom, pro, vom face propuneri mai generale de modificarea regulamentelor financiar și voi discuta cu colegii în legătură cu ce a spus despre Galileo, dar nu, aceste schimbări nu vor fi făcute odată cu cele pentru Serviciul de Acțiune Externă. În legătură cu controlul crizelor, nu mi este foarte clar la ce faceți aluzie? Bineînțeles că trebuie să putem să reacționăm rapid în situații de criză. Dacă responsabilitatea operațiunii este a Comisiei, bineînțeles, vom da de seamă Parlamentului așa cum facem în momentul de față. Dacă Serviciul de Acțiune Externă va fi cel care se va ocupa de operațiuni, Trebuie să găsim un sistem, uh, un alt sistem, dar nu cred că așa vor arăta lucrurile până la urmă. În legătură cu Olaful, aș vrea să vă exprim ce se întâmplă uh, când moare cineva sau când un post devine vacant. Conform regulilor comisiei, persoana cu cel mai înalt post din serviciu preia responsabilitatea, responsabilitatea până când este numită o nouă persoană. Și tocmai asta s-a întâmplat la OLAF. Dar domnul Brunner a numit deja un înlocuitor. Um, deci, uh, continuitatea există și e necesară și ca și la alte servicii de la comisie Uh, când directul general uh, lipsește dintr-un motiv pentru că a decedat sau din alte motive, persoana în postul cel mai înalt conduce serviciul până se hotărăște altceva și de data aceasta uh, persoana a verificat că este corect și că asta trebuie să facă și apoi a confirmat. Orice serviciu are nevoie de un șef de aceea, Comisia a hotărât să accelereze publicarea uh, anunțului, publicarea postului de nou director general, dar va dura câteva luni de zile. Va trebui să publicăm anunțul, să căutăm candidați, să organizăm interviuri la Consiliul, la Parlament. Um, decizia va fi interinstituțională până la urmă și între timp nu putem lăsa acest serviciu fără șef. Deci am uh, urmat regulile normale și continuitatea serviciului va fi garantată. Și vom începe căutarea unui nou director general cât de repede, dar după cum am spus, comisarul cel nou s-a oferit deja să discute despre textul anunțului pentru post cu celelalte instituții ca toată lumea să fie de acord în legătură cu uh, pregătirea necesară a persoanei respective. Doamna Andreea să are cuvântul. Thank you, Chairman. E... Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Dei, aș vrea să mă întorc la codul de conduită pentru comisari. I-ați răspuns, domnului Liberațchi, însă nu sunt mulțumită de răspuns. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți conștientă de faptul că această comisie a solicitat un studiu cu privire la codul de conduită al comisarilor în 2009, precum și schimbările necesare. Știți că s-au evit probleme în ceea ce privește definirea conflictului de interese, sau uh, măsurile luate în cazul conflictului de interese. A doua întrebare. Regulile cu privire la cei care informează. Ați spus că veți uh, actualiza regulamentul. Sunteți uh, la curent cu faptul că această comisie a solicitat un studiu cu privire la cei care informează în 2006 Studiul acesta a arătat că sunt necesare reguli uh, pentru ca persoanele acestea să aibă curajul să, uh, să intervină. Sunt la curent cu studiul, cu concluziile și recomandările sale. Ori de câte ori comisia hotărăște să revizuiască codul de conduită, vom ține cont de acest studiu și de alte informații. Sunt de asemenea conștientă de necesitatea de a încuraja pe cei care consideră că e ceva prost în sistem să o spună, însă nu cred că trebuie modificat regulamentul uh, care uh, guvernează personalul pentru a face posibil acest lucru. Uh, Cred că trebuie să insistăm asupra comportamentului etic în întreaga comisie și să încurajăm directorul general să facă o muncă de sensibilizare a personalului, ceea ce include și încurajarea personalului de a trage un semnal de alarmă în cazul în care apar probleme. Nu cred că se pune problema schimbării regulilor, deci cred că trebuie să continuăm să creăm un climat de încredere în care persoanele vigilente care trag un semnal de alarmă sunt uh, binevenite mai degrabă decât să schimbăm regulile. Acest regulament uh, se va limita la instituirea Serviciului de Acțiune Externă. Nu sunt reguli uh, globale. Cred că regulamentul este bun, este potrivit, trebuie doar să ne asigurăm că personalul este încurajat să raporteze problemele. În cazul în care suspectează uh, probleme, să informeze uh, managementul în privința lor. Mulțumesc, avem 10 minute pentru 3 întrebări. Vă invit, deci, să fiți foarte conciși în ceea ce privește întrebările. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna secretar general, aș vrea să ne întoarcem la serviciul de acțiune externă pentru că se va discuta foarte mult pe viitor. Ați menționat că se vor împărți responsabilitățile. Va fi cineva responsabil cu uh, cheltuielile de funcționare și ceva pentru cheltuielile operaționale. În trecut ne-a fost greu să găsim informații cu privire la această separare, mai ales în ceea ce privește acțiunile externe. Separarea dintre cheltuielile administrative, pardon, și cheltuielile operaționale. Cred că sistemul acesta va ridica și mai multe semne de întrebare. Care este sistemul de control financiar pe care îl veți institui? Va fi extern serviciului de acțiune externă? Și cum vă veți asigura că există o coerență a sistemului financiar și a unității de control? Și ceva ce se leagă de această întrebare. Unii șefi de delegații nu vor răspunde în fața comisiei, însă vor fi răspunzători pentru gestiunea fondurilor financiare. Cum vă veți asigura că își vor asuma această răspundere? Nu vor avea răspunderea administrativă, însă vor avea o răspundere în ceea ce privește uh, aceste fonduri. De asemenea, aș vrea să vă întreb știți dacă dacă um, politica externă va fi asigurată de Serviciul de Acțiune Externă? Aș vrea să spun că nimic nu s-a hotărât încă, deci ceea ce urmează să vă spun este în curs de explorare. Vom vedea care idei vor fi reținute de către înaltul reprezentant. În general, am dorit să găsim o modalitate de a face așa fel încât uh, Comisia să ofere servicii, serviciul de acțiune externă. Serviciul de acțiune externă trebuie să aibă dimensiuni moderate și nu trebuie să dezvoltăm un nou sistem, putem să folosim sistemul Comisiei. Sper că vom fi suficienți de convingători pentru ca serviciul de acțiune externă să preia o serie întreagă de servicii, inclusiv uh, consiliere financiară. De exemplu, trebuie să avem în vedere întrebări cum ar fi aceea dacă acest serviciu de acțiune externă ar folosi sistemul ABAC, dacă contabilul șef de la comisie ar putea să lucreze pentru Serviciul de Acțiune Externă, dacă Serviciul de Acțiune Externă va avea un serviciu de audit propriu sau dacă Serviciul de Audit al Comisiei ar putea asigura aceste servicii. Sunt uh, detalii pe care le punem la punct acum și nu cred că este cazul să inventăm ceva nou. Trebuie să oferim servicii acolo unde acele, acele servicii sunt necesare. În ceea ce privește delegațiile, delegațiile vor fi subordonate serviciului de acțiune externă, însă vor putea exista subdelegații care să fie responsabile comisiei. Deci e posibil să existe diferite uh, linii de raportare. Conform anumitor scenarii, uh, va exista o mare continuitate și nu va fi nevoie de dezvoltarea de noi sisteme, însă dacă nu acesta va fi modelul ales, va trebui să avem în vedere altceva. Însă cred că acesta ar, va fi modelul cel mai economic pentru a asigura continuitatea serviciilor. În ceea ce privește dezvoltarea, este clar că Comisia își dorește o politică de dezvoltare puternică pe viitor, Comisia și Comisarul pentru Dezvoltare sunt responsabili pentru uh, politica de dezvoltare, încă se mai poartă discuții cu privire la programarea instrumentelor de dezvoltare și încă nu s-a ajuns la o concluzie. Însă uh, discuțiile vor continua. Mulțumesc. Aș vrea să vă pun eu ultima întrebare, doamnă comisar. Consulul de Lola. Mm, se fac încă multe irregularități, fraude, așa cum ne arată, și ne arată și documentele Olafului, dar și Curtea de Conturi. Pentru a consolida rolul Olafului, nu doar din punct de vedere cantitativ, dar și din punct de vedere cantitativ, mai ales uh, ce se face în legătură cu procedurile uh, de uh, cereri de ofertă, de după cum ne-a semnalat și Curtea de Conturi, ce se face pentru a avea o atitudine mai incisivă față de statele membre, unde se registrează cele mai multe cazuri de uh, fraudă și de corupție în administrarea fondurilor europene. Mulțumesc! Well, uh, obviously, uh... Este clar că Olaful este independent ei trebuie să hotărască de ce studii au nevoie. Dacă simt nevoia să obțină anumite contribuții, comisia reacționează într-un fel la fraudele detectate. Comisia a înăsprit regulile cu privire la evaluarea licitațiilor după descoperirea unor fraude. Deci noi suntem, noi intervenim după OLAF, dacă doriți. După ancheta OLAF, dacă ancheta respectivă a arătat o deficiență în sistemul de control, noi luăm măsuri pentru a uh, face ca regulile să fie respectate. Acesta este, acesta este modelul nostru de interacțiune. Încercăm să desprindem învățămintele din trecut. Fraudele și neregulile nu sunt același lucru și nici reacția nu trebuie să fie aceeași. Însă, atunci când discutăm despre fraude sau despre deficiențe, încercăm să avem un răspuns global să schimbăm regulile, să le adaptăm, să le înăsprim uh, în întreaga comisie, desprinzând concluziile care se impun. În ceea ce privește cooperarea cu statele membre, în anii din urmă am intensificat dialogul cu privire la controle și organizăm ateliere regulate cu statele membre pentru a le ajuta să-și îmbunătățească sistemele. Încercăm să aplicăm uh, și uh, sancțiuni și să încurajăm explicăm cum se pot îmbunătăți sistemele, însă atunci când munca de convingere nu este suficientă, recurgem din ce în ce mai mult la instrumentele de recuperare. Este o modalitate de a proteja finanțele comunitare și de a atrage atenția Uh, statelor membre asupra necesității de a lua măsuri pentru a-și îmbunătăți sistemele de control. Grazie, salutiamo il segretario generale. Mulțumim, mulțumim doamnei secretar general, doamna Dei și urez bun venit uh, domnilor secretari, de, domnului secretar general al Parlamentului Claus Vere și domnului Pitela. Și trecem acum la bugetul general, uh, descărcarea bugetară pentru Parlamentul European. Dau mai întâi reprezentantei persoanei de la Curte de Conturi responsabil pentru acest capitol, domnul Ioanis Sarmas. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, și în numele colegului Vidal Quadras, care colaborează cu mine în uh, gestionarea acestei responsabilități pentru buget. Uh, doresc să vă salut pe dumneavoastră, să salut pe domnul raportor pentru descărcarea bugetară, domnul Stas, și pe vicepreședinții Comisiei pentru Control Bugetar, pe toți colegii din această comisie. Am lucrat cu mulți dintre dânsii și în trecut. Am avut onoarea de a fi membru al acestei comisii la începutul carierei mele de parlamentar în Parlamentul European, acum vreo 10 ani și știu că am lucrat atunci foarte bine în această comisie. Alături de mine astăzi se află domnul secretar general Klaus Vele, precum și domnul uh, Robert Galben, uh, care se ocupă de uh, buget aici în Parlamentul European, și domnul Sarmas, Ehm, persoana de la Curte de Conturi responsabilă pentru uh, bugetul nostru, care tocmai uh, s-a exprimat și sunt mândru de faptul că evaluarea sa față de modul în care a fost administrat uh, bugetul Parlamentului este pozitivă. Tocmai pentru că nu putem să cerem altora să dea dovadă de transparență și să administreze corect fondurile dacă noi, în primul rând, nu o facem. Și cred că arătăm că noi suntem, dăm dovadă de transparență și că am ajuns la standarde uh, înalte de administrare a acestor cheltuieli. După cum știți, pentru a doua oară în acest an, un președinte al Parlamentului participă la audierea privind descărcarea bugetară și acest lucru cred că trebuie văzut uh, în uh, buna colaborare între președinția Parlamentului cu Comisia pentru Buget și Comisia pentru Control Bugetar. Obiectivul dezbaterii de astăzi este aceea de a analiza executarea bugetului pentru 2008 și deciziile luate atunci de președinție, care au avut, bineînțeles, un impact bugetar, sau pentru că creditele apăreau deja pe o linie din buget, sau pentru că autoritatea bugetară a um, conturnat creditele pentru a um, uh, finanța aceste linii bugetare. Aș vrea să vă dau câteva informații suplimentare. Nivelul bugetului a fost de 1 miliard 450 de milioane de euro și 1 miliard uh, 900 de mii de euro cheltuielile, adică 97% din uh, bugetul definitiv. Plățile 1 miliard 205 mii de euro, ceea ce reprezintă 97% uh, din angajamente, și uh, reporturile automate, automate din 2018-2009, 197 de mii lioane de euro și reporturi neautomate spre 2009 mii de euro. Creditele anulate 42.238 de euro adică 3% dintre creditele definitive. Iată cât de eficientă, um, eficientă a fost uh, administrarea bugetului Parlamentului European pentru că bugetul a fost executat în proporție de 97%. Acum, trecem la lista. Am cer scuze, știu că e puțin plictisitoare, dar Trebuie să vă prezint aici toate deciziile biroului Parlamentului care au dus la cheltuieri. 14 ianuarie 2008. Biroul, ca în fiecare an, a hotărât suma pentru sprijinirea Asociației Foștilor Deputați și ai Parlamentarilor Europeni, 251.000 de euro. Biroul fără dezbateri adoptă propunerea președintelui în legătură cu credite pentru linia 4000 pentru 2007, bugetul de funcționare al grupurilor politice, implicații bugetare 57 de milioane de euro. 30 ianuarie 2008. Biroul aprobă propunerea chestorilor de a crește uh, creditele pentru asistenții parlamentari. Pen cu o anumită sumă pentru fiecare deputat începând din ianuarie 2008, 13 milioane de euro implicație bugetară. Apoi, biroul aprobă recomandarea pentru partidele politice europene 10 milioane 200 de mii de euro. Propunerea de a cumpăra un imobil de pe 32 Smith Square la Londra pentru a face acolo sediul Biroului de Informare a Parlamentului 35 de milioane de euro. Implicații bugetare 35 de milioane de euro. Subliniez faptul că cumpărarea acestui imobil, precum și altele, ne-au permis să facem economii uh, pe chirii, pentru că Înainte, dacă am fi, dacă am fi închiriat uh, uh, un spațiu, am fi plătit cu 70, 17 milioane mai mult pe 20 de ani. Președinția confirmă decizia de a restructura sările VIC 200 și 100 de la Strasburg pentru a permite interpretarea în 20 de limbi, implicații bugetare 1.200.000 de euro. Subliniez faptul că această solicitare, ca și altele, au fost supuse Comisiei pentru Bugete, care a aprobat-o pe 6 mai 2008, 10 martie 2008, președinția. După ce l-a ascultat pe secretarul general, în legătură cu situația clădirii Eastman de la Bruxelles a autorizat secretarul general să semneze contractul pe 99 de ani. E alla preparazione dell'atto non ho aggiunto. semnarea actului notarial pentru a înregistra această tranzacție, implicație bugetară, operațiune finanțată în, cu o sumă de 18 milioane 500 de mii de euro. Comisia pentru bugete a fost consultată și a aprobat această operațiune. 8 martie 2008. Președinția a aprobat instalarea la Bruxelles unei săli informatice cu o suprafață utile de 250 de metri pătrați, implicații bugetare 396.000 de euro. 9 aprilie 2008. Președinția a aprobat finanțarea patrimoniului de arhivă al foștilor deputați 216.000 de euro. 7 mai 2008. Președinția a aprobat propunerea chestorilor și secretarului general de a modifica intrarea vizitatorilor la Strasbourg pentru a instala un ascensor care, pentru, și, și uh, de a intra un, acces, uh, de, un ascensor de la intrarea deputaților la autoturisme de serviciu, lucrări de 200.000 de euro, studii incluse. Această decizie nu are repercusiune asupra bugetului 2008 pentru că studiile Uh, și cererea de ofertă durează doar 18 luni, de aceea cheltuielile vor fi incluse în bugetul pentru 2009. Biroul a hotărât să organizeze la Parlament conferința mondială 2008 e-Parlament organizată împreună cu Centrul Global uh, cu Uniunea Interparlamentară și investește finanța, contribuția finan, uh, Parlamentului European la această contribuție se ridică la 141.000 de euro. Implicații bugetare 141 de euro. De mii de euro. Președinția a adoptat închiderea exercițiului financiar 2007 pentru foștii deputați, programul de lucru și a subvenționat-o cu 131.000 de euro. 6 iunie 2008. Se aprobă mm, plata, mm, închirierea unui spațiu pentru biroul de informare al Parlamentului la Mirano, în mm, valoare de 141.000 de euro. 6 iunie. S-a aprobat cu unanimitate um, renovarea uh, clădirii Adenauer de la Luxemburg fără implicări bugetare pentru că decizia nu are uh, repercusiune asupra costului total al proiectului. Comisia pentru bugete a fost consultată conform regulamentului financiar. Președinția a hotărât la, să um, închirieze uh, clădirea B, B Vest din cauza uh, evacuării parțiale a clădirii CAD nu au fost repercusiuni bugetare pe 2008. Pentru 2009 repercusiunile au fost în valoare de 1.200.000 de euro. 7 iulie 2008 Președinția a adoptat decizia de a da fondațiilor politice pe baza repartizării propuse de secretar general 4 milioane 268 de mii de euro. Președinția a aprobat un contract de închiriere pentru clădire la București pentru a crea o casă Europei pentru Parlamentul European și Comisia Europene în România 453.000 de, de euro. Președinția a adoptat decizia de a închide exercițiul 2007 privind partidele politice și a aprobat uh, raportul final, precum și subvențiile definitive, a distribuit sumele respective cu implicări bugetare în valoare de 1.600.000 de euro. Președinția a adoptat decizia privind încheierea exercițiului 2007 a grupurilor politice europene um, a studiat conturile finale consolidate ale acestora, a autorizat PPE-ul să includă în contabilitatea sa pentru 2007 și cheltuirile privind anumite costuri cu personalul pentru 2005 și 2007 facturate interne între Parlamentul intern după uh, ianuarie 2008 și a uh, și-a amânat decizia privind uh, conturile grupului ETS. Președinția a autorizat semnarea contractului de vânzare și, și cumpărare a biroului de la Viena pentru uh, biroul de informații, 26 de milioane 600 de mii de euro, implicări bugetare. S-a cerut Comisiei pentru Bugete o solicitare de reportare a creditelor din, bilat, din bugetul pentru 2006, în septembrie 2008. Președinția a hotărât să continue um, să continue să se folosească, să se închirieze birourile de la Londra până în momentul în care se va putea ocupa noul, uh, noua clădire, deci pe 18 luni. și e vorba de o chirie în valoare de 320.000 de euro pe an, implicații bugetare 704.000 mii de euro pentru bugetul 2009-2010. 8 octombrie 2008, președinția a cerut secretarului general să semneze un contract de folosire a întregii clădiri Virți de la 1 iunie 2012 pentru 15 ani, fără implicații bugetare pentru 2008. Operațiunea va permite Parlamentului să face economii de 400.000 de euro pe an uh, în impozite. În octombrie 2008, președința în scopul de a găsi resurse financiare suplimentare și pentru a finanța campania de informare a publicului în legătură cu alegerile pentru 2009 hotărăște să investească 4 milioane suplimentare să eh, luați de la bugetul pentru DGCOM și cere președintelui să semneze acest, eh, acest transfer pe baza acordului Comisiei pentru Bugete. Implicații bugetare 4 milioane de euro. Comisia pentru Buget a fost consultată și Comisia pentru Buget a aprobat. 19 noiembrie 2008, președinția ia act de stare de executare a bugetului, precum și de solicitarea secretarului general să anuleze restituirea către statele membre a fondurilor disponibile la sfârșitul exercițiului și hotărăște să uh, se dea 3, 2 milioane de euro um, pentru bugetul 2008 al DGCOM pentru fonduri suplimentare pentru campania de informare privind alegerile europene din 2009, 6 milioane de euro la linia 4000 acțiuni de informare de către grupurile politice și hotărăște că uh, banii care rămân la sfârșitul exercițiilor 2008 vor fi credite anulate, restituite uh, statelor membre, uh, repercusiuni bugetare 8 milioane, apoi uh, 3, uh, cheltuierile parlamentarilor pe 2008 au crescut cu 3,7%, 15 decembrie 2008, aprobarea contribuției financiare Uh, la Asociația Parlamentarilor Europeni 140.000 de euro. S-a fixat apoi contribuția financiară la activitatea Asociației Fostilor uh, Deputați pentru 2009, fără implicațiuni bugetare, ci pentru 2008, pentru că este o decizie pentru 2009. Președinția a hotărât că limita de 50% prevăzută la articolul 216 și 292 din documentația privind folosirea creditilor ehm, de linia bugetară 4000 nu se aplică pentru creditele suplimentare la 6 milioane de euro. Și în consecință, această sumă poate să fie reportată pentru 2009. Hotărăște de asemenea că creditele trebuie să folosească creditele suplimentare înainte de sfârșitul lunii martie 2009. În 2008, biroul a hotărât ținând după diverse autorizări, aproximativ 130 pentru ședințele comisiilor, grupurilor, delegaților și așa mai departe, alte sume mici, e vorba de zeci de mii de, câteva zeci de mii de euro și aici este o listă întreagă pe care nu aș dori să vă citesc acum. Uh, mai mult, e mai mult pentru dumneavoastră decât pentru mine că propun acest lucru. Altfel, nu lăsăm suficient timp dezbaterii pentru lucrurile serioase. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, vă cer scuze pentru lista de cifre dar trebuia să o fac. Secretarul general va răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule președinte. Înainte de a da cuvântul domnului secretar general, o dau cuvântul domnului Robert Galvin, care se ocupă de contabilitate și la Parlamentul European. Uh, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei. Aș dori, în primul rând, domnule președinte, să vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea de a prezenta raportul anual pentru anul 2008. Am consultat uh, echipa de audit și secretarul general înainte de a, a uh, adopta acest raport. Regulamentul stipulează că acest anual raport trebuie să stipuleze numărul și tipul de audituri, recomandările făcute și acțiunile întreprinse în urma recomandărilor. Subiectul raportului este constituit de activitățile auditorilor interni în 2008. Auditul intern este o activitate independentă menită să ofere informații cu privire la procese pentru a îmbunătăți operațiunile organizației. Asta implică obiectivele și dovezile necesare pentru a, a avea o opinie independentă. Atunci când se identifică deficiențe, auditul face recomandări de îmbunătățiri printr-un dialog continuu și prin consultări constructive se urmărește obținerea unui acord cu managementul cu managementul în privința calendarului de implementare a propunerilor. propunerilor. Efectuăm auditurile în uh, concordanță cu uh, standardele în vigoare. Raportul arată cum au acționat auditorii în 2008 și se bazează pe prioritățile identificate în funcție de profilurile de risc. În anul 2008, am efectuat uh, o serie întreagă de audituri în uh, mai multe domenii uh, operaționale și am adoptat 17 rapoarte. Voi face o descriere a acestora începând cu două audituri care s-au referit la departament, care s-au referit la toate departamentele. În primul rând, am analizat felul în care se iau în primire uh, solicitările de plăți. Importanța acestui proces uh, a fost demonstrată prin schimbarea regulilor în 2008. Uh, în anumite condiții, creditorii pot uh, să amâne plata dobânzilor, să, să renunțe la plata dobânzilor. Raportul propune mai multe măsuri pentru a raționaliza și a accelera distribuirea cererilor de plată și pentru a descentraliza înregistrarea cererilor, de asemenea pentru a efectua validările uh, respective. După schimbarea regulilor, instituțiile au luat măsuri pentru a îmbunătăți calculul, monitorizarea și instrumentele de raportare și pentru a-i pe utilizatori. Însă, sigur că există loc de mai bine și se recomandă măsuri pentru a se face progrese. E nevoie în continuare de acțiuni în privința măsurilor de recuperare și auditul intern intenționează să monitorizeze acțiunile întreprinse. Al doilea audit s-a referit la controlele interne pentru contractele pe termen lung în toate direcțiile generale. În decizia prin care acordă descărcare pentru uh, bugetul uh, pe 2004, Parlamentul a cerut administrației să îmbunătățească monitorizarea contractelor pe termen lung. Auditul a confirmat adecvarea procedurilor de control și arată că contractele includ prevederi cu privire la revizuire. Auditul identifică o serie de aspecte care ar trebui avute în vedere un raport cu privire la contractele pe termen lung, contractele cadru pe termen lung, care sunt uh, excluse de la cerințele de raportare, precum și revizuirea sistematică a termenelor și condițiilor, mai ales în domeniile care sunt afectate de uh, schimbări de prețuri și tehnologii. Raționalizarea cerințelor de raportare bazată, axată pe contractele de risc este de asemenea importantă și urmărim să um, supraveghem acest proces. Vă amintesc că auditul intern își propune să auditeze toate domeniile care țin de cheltuielile cu personalul. După prima evaluare a controalelor, în 2007 s-a efectuat un al doilea audit în 2008 care s-a axat pe zonele de risc identificate în prima evaluare. Se urmărea verificarea legalității și regularității deciziilor și uh, a trebuit să ne asigurăm că sunt uh, înregistrate. Am urmărit de asemenea să ne asigurăm că noul sistem IT oferă un management eficient. Auditul a confirmat expunerea la risc și a arătat că în anumite cazuri riscurile s-au materializat. Se pot identifica procedurile în domeniile afectate. E vorba despre plățile duble care necesită îmbunătățiri. De asemenea, e nevoie de informații structurate, de schimburi de informații structurate cu celelalte instituții. De asemenea, e nevoie de supravegherea alocațiilor care se schimbă de-a lungul timpului. De asemenea, e nevoie de criterii uh, cu privire la alocarea um, cu privire la alocația pentru subsistență. Există deficiențe în modulul streamline în ceea ce privește alocațiile individuale și acestea trebuie rezolvate. E vorba despre documentație, despre o mai bună monitorizare și despre verificarea acurateții datelor. Am uh, căzut de acord pentru a întocmi un plan de acțiune până la sfârșitul anului 2009. Acesta va fi uh, uh, urmărit. De la bun început, auditul intern a acordat prioritate implementării cadrului de control descentralizat. Cadrul s-a revizuit în 2003 și 2004 și a acoperit toate serviciile instituțiilor. S-au redactat 14 rapoarte cu privire la respectarea standardelor de control de către instituții și cu privire la atingerea obiectivelor de control. În 2005 și 2006 am efectuat rapoarte de follow-up pentru a vedea în ce măsură departamentele și serviciile au implementat acțiunile și s-au constatat îmbunătățiri. S-a hotărât să se ia diverse măsuri, dintre care unele esențiale. În 2007 am inițiat o a doua serie de audituri, de follow-up și rezultatul final este că 80% dintre acțiunile originale au fost implementate. Majoritatea departamentelor și-au, schimb, și-au îmbunătățit sistemele de management și control în mod semnificativ. Numărul acțiunilor nesemnificative s-a redus. Subiectul face obiectul unui audit uh, specific. Alte domenii în privința cărora s-a început activitatea în 2008, auditul procesului de achiziții publice, auditul politicii imobiliare a Parlamentului, planificare, gestiunea nevoilor, un audit în curs cu privire la aplicațiile IT și procesul de dezvoltare. În concluzie, activitatea de audit intern din 2008 a arătat că majoritatea departamentelor și-au îmbunătățit respectarea obiectivelor minime de control și a standardelor minime de control. Există zone de risc cărora li s-a acordat prioritate. Există dovezi că s-au făcut progrese la nivel central în ceea ce privește liniile directoare pentru uh, staff, pentru personal. adoptarea unei abordări globale rămâne o prioritate, precum și dezvoltarea și implementarea unei abordări armonizate pentru identificarea, evaluarea și raportarea riscurilor. În 2010, uh, implementarea cadrului este o prioritate instituțională. activitatea de audit din 2008 a arătat că trebuie să se acorde prioritate actualizării aplicațiilor financiare. Am, nu am primit instrucțiuni din uh, nicio sursă, instrucțiuni care ar fi de natură să-mi compromită independența. Mulțumesc membrilor echipei de audit, secretariatului general, secretarului general și predecesorului său, precum și departamentelor de autorizare pentru cooperarea excelentă în 2008. Vă mulțumesc. Grazie, do subito la parola. Mulțumesc, dau imediat cuvântul secretarului general al Parlamentului European, domnul Klaus Vele, vă rog. Herzlichen Dank. Mulțumesc. Mulțumim domnului secretar general Klaus Vele și acum dau cuvântul imediat raportorului, domnul Stais. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc celor patru persoane care și-au prezentat discursurile introductive, pentru care le mulțumesc, dar nu voi avea mult timp la dispoziție, așa că trebuie să spunem lucrurile foarte succint. Voi încerca să limitez numărul, chestiu- numărul întrebărilor. Mă voi uh, limita la esențial. Descărcarea bugetară este un lucru important. Uh, ea înseamnă că noi preluăm responsabilitatea uh, care în principiu este pe umerii președintelui Parlamentului și putem să o facem dacă avem motive întemeiate și sunt puțin îngrijorat. Domnul reprezentantul Curții de Conturi, domnul Galvin, uh, secretarul general și predecesorii săi încearcă să ne asigure. Dar, dragi colegi, de la noul regulament financiar încoace, lucrăm în noi formule. A avut loc o reformă administrativă și deci o descentralizare financiară și eh, conceptul de control intern eh, este inclus în aceasta, este un element fundamental. Am examinat regulamentul financiar, am încercat să văd de ce se spune acolo și la articolul 60 aliniatul 7 se explică ce trebuie să facă un sistem de control intern și cum trebuie să fie să fie organizată relația cu cei care semnează, coordonatorii conturilor. Steam. Se, pentru a permite eficiența sistemului, efficiency and effectiveness. Deci, domnule secretar general, m-a surprins puțin uh, răspunsul dumneavoastră la întrebarea noastră 4.2 de paginile 6 și 7 mm, cu răspunsurile dumneavoastră înscris la întrebări, pentru că spuneți că toți cei care semnează nu fac neapărat un raport în legătură cu modul în care funcționează sistemul lor. Spuneți că unii o fac și alții nu. Și mă preocupă acest lucru. Aș vrea să știu uh, câți dintre aceștia fac un raport și câți nu. Ar trebui să știm mai bine despre ce e vorba să înțelegem mai bine dacă aceste rapoarte anuale de activitate a semnatarilor uh, sunt adecvate sau nu. Știu că în anul 2008 nu a intrat în responsabilitatea dumneavoastră, dar totuși aș dori un răspuns la întrebare. Și vă întreb ce veți face să remediați situația Ordonatorii vor rectifica acum, uh, își vor face pe viitor rapoartele și vor aplica astfel articolul 60 aliniatul 7? Aș spune curții de conturi următorul lucru. Spuneți că sistemul de control intern funcționează, dar dacă unii ordonatori nu-l aplică, sunteți siguri cu adevărat că avem o bază suficient de solidă? Un al doilea element, declarația de fiabilitate pe care trebui, va trebui să o faceți în calitate de secretar general. Domnul Römer, predecesorul dumneavoastră, a făcut-o în martie 2008. Și la un moment dat, în scrisoarea sa, spune, citez în engleză, ia notă de rapoartele um, birourilor de autorizare. și nu se spune acolo că semnatarii nu au făcut ceea ce prevede regulamentul financiar sau sistemul de control intern. Cred că lucrurile trebuie remediate, trebuie găsite soluții. Fostul secretar general continuă ia notă de asemenea că niciun ordonator sau semnatar nu a, și-a calificat declarația, deci nu a emis rezerve cu siguranță, dar este oare un argument uh, de folosit într-o declarație de încredere? Faptul că nu s-a exprimat uh, în mod oficial rezerve, asta nu înseamnă că automat nu existau motive de rezerve și ajung acum la o altă slăbiciune a sistemului, așa cum îl văd eu și aș vrea să insist aici asupra acestui lucru. faptul că aceste rapoarte anuale de activitate, aceste declarații. După cum se spune deseori, e vorba de management representation. E vorba de declarații în legătură cu ce s-a făcut, cu propriul sistem de control, dar de fapt, este o, un fel de pledoarie într-o singură direcție. Nu se pot verifica aceste afirmații. Deci eu aș spune sau aș întreba, nu ar trebui să existe cineva care să verifice și de aceea să nu mai uh, ne fim în această situație încât cei care semnează să nu fie controlați. Domnule secretar general, aș fi putut să vă spun mult mai multe, dar nu am timp. Curând va trebui să semnați prima dumneavoastră declarație de încredere și aș vrea să vă protejez în continuare. E vorba de mulți bani, un milion de euro și jumătate din bugetul comunitar și de aceea împreună trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Sistemul de control financiar trebuie să fie consolidat, să vedem dacă nu e nevoie de un de cineva care să, o, să, să controleze lucrurile, pentru ca dumneavoastră atunci când uh, semnați declarația de încredere să știți cu adevărat despre ce e vorba. Sunt pentru a treia oară raportor pentru această descărcare bugetară. Ați citit rapoartele mele precedente și știți cum protejez. Voi uh, încerca să o fac uh, cu multă seriozitate, să fiu corect, dar trebuie să ne gândim bine la acest sistem de control intern. Iată principalul meu mesaj. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum dau cuvântul secretarului general, dar vă amintesc tuturor că trebuie să terminăm la ora 19. Vom putea continua maxim până la 19 și 15. Atunci vom pune capăt lucrărilor. Ja, ich möchte mich, uh... Aș vrea să mulțumesc tuturor vorbitorilor și aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsurile scrise pe care le-am primit. S-a spus că atunci când Parlamentul construiește ceva, plătim cel puțin, cu cel puțin 30% mai mult decât prețul pieței. Se pornește întotdeauna de la premiza că se plătește mai mult. Și apoi ar mai fi ceva în ceea ce privește politica construcțiilor, politica imobiliară. În Strasburg a existat problema asbestului și problema s-a rezolvat. Clădirea fusese cumpărată de la orașul Strasburg și primăria a plătit doar 2 milioane în loc de 3? De ce au plătit doar o parte? Plafonul s-a prăbușit și cazul a ajuns la tribunal. Însă, în orice caz, primăria care a vândut clădirea este responsabilă și nu cred că ar trebui să plătească contribuabilii. Apoi ar mai fi chestiunea Centrului pentru Vizitatori. Este un proiect care a fost uh, inițiat acum mult timp, nu este finalizat și explicația care s-a avansat este că s-a schimbat uh, atmosfera politică, climatul politic, dar climatul politic se schimbă în permanență. Nu cred că este un motiv îndemeiat pentru a nu fi uh, finalizat uh, centrul pentru vizitatori. Apoi ar mai fi postul de televiziune al Parlamentului. În zilele bune avem 10.000 de uh, spectatori, în zilele mai proaste 1.000 de spectatori. Dacă îi scădem pe asistenți și pe deputați, putem vorbi despre câteva mii de spectatori. Ori populația europeană este mult, mult mai mare. Cred că nu putem vorbi în acest caz despre un raport bun costuri-beneficii. Și în sfârșit, în ceea ce privește vacanțele de iarnă, vacanțele de schi, în documente se spune că primim plăți, primim bani pentru a merge în vacanțe de schi. Este adevărat? și ce s-ar putea face, pentru că nu dorim să se aducă atingere reputației Parlamentului.